l'organisation. Good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit aici la această înaltă conferință în legătură cu migrația la înalt nivel, organizată de către Parlamentul European cu zi înainte de Consiliul European. Vreau să mulțumesc uh, domnului președinte al Comisiei Europene, domnul Juncker, și aici uh, cooperăm foarte bine noi și Parlamentul uh, și Comisia Europeană, deci nu Parlamentul și Comisia Europeană. Astăzi puteți să vorbiți în toate limbile europene, aveți traducere. Voi vorbi în limba mea maternă, în limba italiană, astăzi. Vă mulțumesc că, uh, pentru că ați venit într-un număr așa de mare la această dezbatere data și locul uh, pentru acest eveniment nu au fost alese din întâmplare. Ieri era Ziua Internațională pentru Refugiați și mâine, după cum spuneam, se deschide Consiliul European care ar putea în sfârșit să dea un imbold politicii de imigrație a Uniunii Europene. De la începutul mandatului meu am spus că mă voi consacra în cei doi ani și jumătate de președinție a Parlamentului în încercarea de a reduce distanța care există între cetățeni și instituțiile europene. Pentru asta trebuie să se audă foarte clar uh, și puternic uh, vocea Parlamentului cu cei 751 reprezentanți ai uh, cetățenilor europeni. Astăzi, aici, în plenară, uh, îi avem cu noi nu numai pe reprezentanții instituțiilor și ai guvernelor UE, dar și din Africa, parlamentar național, reprezentanții agențiilor internaționale. Mai sunt încă și mulți alți uh, actori care își doresc găsirea unei soluții în aceste caze, caz, cazuri um, primari. Garda de coastă, reprezentanți uh, ai uh, fiscului și salut pe cei din Italia, Capitaneria Portului, ONG-uri active în uh, politica de primire în ce privește acordarea de um, îngrijire medicală, uh, asistență pentru copii, recunoaștere și rapatriere. Deci toată lumea se implică zi de zi în acest efort. Iar dezbaterea de astăzi are un obiectiv și anume ca uh, să se audă cu tărie vocea voastră, vocea noastră. Adresându-ne încă o dată șefilor de stat și guverne care mâine și poimine se vor întâlni pentru a înfrunta problema migrației. Nu putem să ne permitem să pierdem timpul. Trebuie să acționăm repede și cu multă hotărâre. Însă, situația nu este una simplă. Cu toate acestea, cetățenii ne cer să rezolvăm problema la nivel european, așa cum spune Eurobarometrul. Cetățenii cer instituțiilor să înfrunte cele trei urgențe, imigrația, lupta împotriva terorismului și uh, lupta împotriva șomajului, deci principale preocupări ale cetățenilor însă situația este cea care este și ea se agravează și în jurul nostru cu războiul din Siria, cu problemele din Orientul Mijlociu, cu problemele din Africa și din Africa subsahariană, mari dificultăți și acolo. Am avut uh, plăcerea să-l invităm uh, pe primul ministru al Sarai al Libiei, pentru uh, prezența căruia îi mulțumesc. El poate să aducă mărturie și să ne spună cât de dificil este să se rezolve probleme um, în Africa, în statele din Africa. Trebuie să nu mai permitem traficul de persoane, de femei și de bărbați de care profită uh, organizațiile criminale care profită de disperarea tinerilor, femeilor, copiilor, care și-au pierdut orice speranță de a trăi în uh, țările lor și uh, care s-au hotărât să plece, mânați fiind de războaie, de Boko Haram, de schimbările climatice, de foamete sau din cauza războaielor tribale și în aceste condiții milioane și milioane de persoane vor veni din sud înspre nord pentru că și-au pierdut orice altă speranță. Și noi nu trebuie să permitem ca această furie și disperare să triumfe. Preocupări care le sunt proprii și cetățenilor noștri. Europa poate să pară slabă uneori și chiar indiferentă. Lipsa de soluție înseamnă că Uh, avem un risc de, de populism care uh, să profite de dispreț și de ură. Unii cred că pot să rezolve totul cu ridicarea de ziduri, cu sloganuri uh, de acest gen, însă noi nu putem să-i dezamăgim pe cetățenii europeni. Trebuie să găsim soluții concrete, investind mai mult și în acest fel. Și iată ce am spus eu, Uh, asta și nu mă refer la anumite sectoare din economia europeană, nu. Dar am spus că, totuși, bugetul european viitor va trebui să se concentreze pe mai multe politici. Trebuie să investim mai mult în ce privește, de pildă, urgența migratorie, care nu este doar o problemă de ordine publică și de siguranță, este o problemă politică fundamentală pe care instituțiile europene trebuie să o înfrunte. Parlamentul European, ca și Comisia Europeană, se angajează pentru a rezolva cât mai bine această problemă. Mă refer la problema refugiaților, care face parte dintr-o ecuație mai vastă a uh, acestei problematici a, um, migrației. Salvarea vieților omenești, solidaritatea sunt valori fundamentale, cardinale. Asta nu înseamnă că nu trebuie să fim uh, fermi când vine vorba de combaterea migrației ilegale. Sistemul actual de repartizare a cotelor de refugiați a eșuat în ultimii cinci ani. Uh, Uniunea Europeană a primit peste 3,5 milioane de cereri de azil, 2,5 milioane depuse numai între 2015 și 2016. Cu regulile actuale, Italia și Grecia, țări de primă sosire, trebuie să se ocupe de majoritatea acestor cereri. Este profund injust să lași un număr restrâns de state să se înfrunte cu această responsabilitate dincolo de faptul că ei trebuie să patruleze Mediterana și să, să facă acele salvări în largul mării. Nu aceasta este Europa, cea pe care și-o doreau uh, părinții fondatori. Solidaritatea este baza conviețuirii noastre, însă, însă ar fi incorrect să arătăm cu degetul uh, Europa privind acest lucru. În ce privește azilul și mm, aici îi mulțumesc uh, Comisiei și lui uh, Juncker uh, pentru faptul că au propus o reformă curajoasă, iar Comisia noastră LIVE dorește să îmbunătățească această uh, propunere pentru un sistem de azil mai eficient. La plenară se va vota până la sfârșitul uh, uh, verii. Bineînțeles că uh, rămâne și reforma redistribuirii refugiaților și, pe de altă parte, niște criterii mai clare pentru obținerea de azil. Și acestea trebuie să fie modificate. Trebuie să lucrăm mai mult pentru ca să fie respectate, așa cum se cuvine, regulile și procedurile. Eu am apreciat fermitatea Comisiei Europene în alegerea sa atunci când săptămâna trecută a deschis o procedură de încălcare a legislației împotriva țărilor care nu au respectat angajamentele pe care și le luaseră. Nu e vorba de a sancționa, pur și simplu, ci de a reaminti că uh, un acord este un acord, un pact este un pact și solidaritatea nu înseamnă numai când primești, ci și când trebuie să dai celorlalți. Eu îmi doresc ca deschiderea acestei proceduri de infracțiune, de încălcare, să poată să ducă și la o soluție a problemelor. Eu nu sunt uh, mare amator de uh, recurs la această procedură de încălcare, însă dacă nu se ascultă și dacă nu se fac eforturi, se pare normal ca și Comisia Executivă, gardiana a tratatelor, să facă ceea ce se impune. Și vreau să vă spun că Parlamentul nostru vă susține Parlamentul nostru, în mare majoritate, a votat și vă sprijină acțiunea pentru ca aceste reguli să fie respectate. Comisia, așadar, nu este singură pe acest uh, drum. Uh, trebuie să fie clar lucrurile, pentru că deseori este confuzie și se spune că instituțiile comunitare nu fac nimic uh, Uh, și nu se mișcă. Nu este adevărat. Deseori statele membre nu-și respectă angajamentele și lucrurile trebuie spuse cât se poate declar. Mai este o altă problemă, cea a controlului granițelor externe. E adevărat că țările care se găsesc la granița externă, pe granița externă, suferă mai mult decât altele, pentru că au mai multe lucruri de rezolvat, de asumat decât celelalte. Mă refer aici la Ungaria, la Bulgaria, dar și la Grecia, la Malta, la Italia sau la Spania sau la Franța, Portugalia. Frontiera externă trebuie să fie mai bine apărată. Și foarte bine că Comisia Europeană a făcut o, această opțiune de a avea o uh, gardă europeană de uh, paza frontierei, care deja s-a desfășurat în parte în Bulgaria. Asta este foarte bine, ca să, ca să înțeleagă țările că nu sunt singure în aceste demersuri. Dar lucrurile trebuie să continue tot așa, folosind toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, inclusiv satelitele, ga, sateliții, mă scuzați, Galileo, Copernic și așa mai departe. Și aceste tehnologii ne pot ajuta. Consolidarea frontierelor interne înseamnă și propășirea pieței noastre interne, iar frontierele externe, protecția lor înseamnă că avem și o protecție a celor patru libertăți. Noi dorim să consolidăm frontierele externe și nu interne ale Uniunii Europene, pentru că dacă închidem aceste frontiere, pur și simplu nu face decât să înrăutățim situația și nu să îmbunătățim situația. Deci trebuie să mergem în continuare pe acest uh, drum și, bineînțeles, că că trebuie să evităm anumite uh, erori care se pot comite în acest uh, demers. Dragi prieteni, dragă Jean-Claude, dragă prietene, e foarte important să avem o strategie pentru Africa. Africa trebuie să fie una dintre marile priorități ale Uniunii Europene în următorii ani. Eu pe deplin împărtășesc propunerile Comisiei în acest sens acelea de a face investiții mai mari, mulțumită pachetului comisarului Mimița, investiții care vor uh, impulsiona cheltuieli de până la 40 de miliarde de euro. Avem investiții și pentru Libia, care au trecut de la 200 la 400 de milioane de euro, dar trebuie să facem încă și mai mult. Cred că în următorul buget al Uniunii Europene Drumul deschis de, de Comisie împreună cu sprijinul Parlamentului trebuie să fie consolidat și trebuie să facem acest lucru pentru că singura șansă pe care o avem este aceea de a uh, favoriza creșterea economică, de a reduce sărăcia în Africa, de a nu permite ca viitoarele generații de tineri din Africa să-și piardă speranța de a rămâne acasă, de a trăi mai liber, mai cu demnitate, cu firmele lor, cu creșterea lor economică, cu perspectivele lor. Iată de ce noi trebuie să ne uităm înspre Africa nu cu uh, optică europeană, ci dintr-o perspectivă africană. Și de aceea am invitat la Parlamentul European președintele Comisiei Europe- uh, pentru Afaceri Europene al uh, Uniunii Africane. Am invitat și pe domnul Guterres și pe domnul Ouattara pentru a discuta acest gen de parteneriate. Știți că am avut la Parlament săptămâna Tunisiei și astăzi, pe lângă primul ministru al Sarai, îl avem pe președintele Parlamentului Comunităților Statelor um, din Africa Occidentală. Așadar, trebuie să facem totul pentru a potența aceste eforturi inclusiv de antreprenoriat, dar și în domeniul academic de cercetare și inovare și împreună cu Jean-Claude Juncker suntem de acord cu cât de importantă este diplomația economică europeană pentru a rezolva probleme din Africa. Joint ventures, IMM-uri comune și locale, inclusiv cu uh, sprijinul BEI și mulțumesc pentru prezența sa vicepreședintelui Băncii Europene de Investiții pentru tot angajamentul său împreună cu alte bănci europene. Deci, pe lângă asta e nevoie de o strategie politică. Uh, Jean-Claude a avut dreptate când a intrat în rolul de șef al Comisiei Europene să spună că politica este importantă și necesară. Europa și Comisia Europeană nu trebuie să reprezinte o birocrație, trebuie să fie politice. Politica trebuie să arate calea de urmat. Ei bine, acest drum, această cale legată de Africa, dezvoltarea Africii, înseamnă tot mai mulți europeni uh, în Africa. Nu pentru a însemna asta o nouă colonizare în Africa, cum cred unii, ci pentru a avea un raport de la egal la egal, un raport uh, fratern care înseamnă o înțelegere mai clară între persoane care provin din continente îndepărtate. Și îmi doresc acum uh, ca toate propunerile noastre și ale Comisiei să întrunească consens și în vederea următorului summit UE, Uniunea Africană, care va avea loc la Abidjan, în uh, coasta de Fildeș, uh, în curând. Pe 25 martie, uh, cele 27, eh, cei 27 de eh, șefi de state și guverne au eh, semnat un document legat de bugetul Uniunii Europene. Printre priorități a numărat și uh, migrația. Mâine, la Consiliul European, vor uh, fi prezenți în jurul mesei discuții aceleași persoane care vor trebui să reconfirme această voință politică. În uh, intervenția mea, la deschiderea acestui summit mă voi opri asupra importanței uh, continuării acestui demers. A venit momentul să hotărâm să oferim soluții concrete cetățenilor noștri care își doresc o Uniune capabilă să-i protejeze și să-și afirme propriile valori nu numai pe hârtie, ci și concret în realitate. Și consider că o cooperare cu Comisia Europeană este absolut esențială, dar, bineînțeles, și în statele membre, din ce în ce mai mult, se impune ideea că Africa este ceva important de perspectivă și nu e vorba numai de cele zeci de mii de refugiați care pot să sosească de acolo aici în curând, ci e vorba de toate motivele pe care vi le-am enumerat și care ne împiedică să abandonăm Africa și să nu o lăsăm pradă disperării. Trebuie să acționăm imediat aici și acum. Iată de ce este important să avem o strategie amplă. Sunt convins că Jean-Claude Juncker, căruia îi dau cuvântul imediat, va fi împreună cu mine un adevărat uh, vector al alegerilor uh, politice europene pentru a afrunta aceste probleme, urmări din ce în ce mai mult ce se întâmplă în Africa, ce se întâmplă și cum este de stabilă sau nu zona mediteraneană sau Orientul Mijlociu pentru a aduce răspunsuri concrete preocupărilor cetățenilor noștri, dar și pentru a da un mesaj puternic prietenilor de cealaltă parte a Mediteranei care să le spună că Europa va fi întotdeauna un prieten sau o prietenă, un interlocutor politic fiabil cu care să construim împreună un viitor al speranței pentru uh, copiii din Europa, din Africa și în Orientul Mijlociu. Vă mulțumesc foarte mult! Președinte, carissimo Antonio, Președinte. Domnule președinte, dragă Antonio. Man. Domnule Pitela, stimați eh, deputați, eh, eh, înalți demnitari, din păcate eu nu pot să mă exprim aici în limba mea maternă, luxemburgheza, pentru că doar foarte puțini, chiar și în Luxemburg, vorbesc această limbă. De aceea voi uh, vorbi, uh, voi folosi alte limbi, înainte de toate germană. Doamnelor și domnilor, pentru prima dată, săptămâna trecută, s-a conferit uh, titlul de master în gestionarea frontierelor europene. 20 de absolvenți din 60 de, 16 state membre um, au absolvit un, un curs postuniversitar uh, în colaborare cu șase universități. Este dovada deschiderea unui nou capitol în politica pentru migrație. Împreună cu Frontex, programul acesta universitar indică că avem priorități pe termen lung în a proteza împreună frontierele noastre. În mai puțin de un an am reușit cu mulți dintre dumneavoastră împreună să realizăm ceva ce înainte vreme nu era posibil nici uh, în ultimii 20 de ani, anume să constituim o pază de frontieră și de coastă comună. Această nouă uh, instituție uh, contribuie la protecția celor mai vulnerabile sectoare de frontieră. Mai multe sute de, de polițiști de frontieră sunt în intervenție peste 900 în Grecia, peste 400 în uh, Italia, alții în Spania și în Bulgaria. Există și un contingent uh, în uh, stare de alertă permanentă care poate oricând să intervină. Deci, nu mai trebuie să ne spună nimeni să fim serioși în ceea ce privește protecția frontierelor europene, pentru că suntem deja serioși. În, în uh, politica pentru migrație, suntem guvernați de două principii, răspundere și solidaritate. Tocmai de aceea, în campania electorală europeană, am arătat foarte clar că nu putem lăsa pe nimeni uh, să sufere și nu putem uh, să tolerăm situația în care uh, o răspundere a solidară pentru protecția frontierelor europene se face în funcție de poziția unei eh, țări pe hartă. Aș vrea să evidențiez eh, în deseb situația Italiei și Greciei. Italia dă dovadă și exemplu minut de minut pentru ceea ce înseamnă solidaritatea europeană și Grecia face la fel. Și pentru că nu putem și nu vrem să lăsăm singure Italia și Grecia, Comisia este prezentă în aceste state membre și le sprijină, alături de sprijinul oferit și altor state. În Grecia și în Italia am uh, instituit uh, unități centrale de primire în care sunt comasate toate funcțiile uh, specifice pentru recepționarea și uh, integrarea administrare, actele administrative legate de uh, migranți. În același timp, am făcut astfel încât uh, amprentarea migranților în Grecia să progreseze foarte mult. În 2015 fusese înregistrați uh, cu amprentare doar 8%, cât uh, timp în 2016 deja amprentarea s-a făcut în cazul a 100% dintre toți migranții. În același timp, am intervenit Eh, acolo unde, și acolo unde și-au început migranții drumul foarte periculos spre noi. Am eh, crescut ajutorul pentru dezvoltare în țările lor de origine și am reușit să stăvilim cu peste 500 de mii de oameni fluxul de migra- eh, migranți. În plus, am combătut astfel și uh, activitatea călăuzelor și traficanților. Uh, nu în ultimul rând, am obținut un acord cu Turcia, ceea ce a făcut să se reducă cu peste 90% fluxul de migranți uh, spre Grecia. Toate acestea trebuie să ne arate cât de departe am ajuns într-un timp atât de scurt în această privință. Doar în altul trecut, peste 6.000 de sirieni au găsit uh, căi legale de imigrare uh, în Turcia. Și peste 31.000 de persoane au fost realocate și redistribuite din Italia și Grecia. Nu este suficient. Este un, pas, un prim pas istoric. Și vom face tot ce ne stă în putință pentru a relocaliza uh, uh, toți ceilalți migranți uh, uh până la sfârșitul lui 2017. Solidaritatea nu este o șosea cu sens unic. Fiecare țară trebuie să-și asume partea sa în ce privește această solidaritate. Și dacă unii refuză să o facă, atunci Comisia trebuie să-și asume uh, atribuțiile cu care a fost înzestrată pentru a corecta acest lucru. În ultima perioadă am arătat prin măsurile pe care le-am luat că ne luăm în serios aceste atribuții. Uh, vreau să fiu foarte clar. Nu oferă niciun fel de satisfacție să uh, declanșez proceduri de încălcare a tratatului. Mi-ar plăcea foarte mult să uh, conving pe alte căi uh, statele să se subscrie acestui principiu al solidarității, pentru că solidaritatea înainte de toate trebuie să vină de la suflet. Și, dar dacă asta nu este posibil, atunci trebuie să arătăm care sunt uh, obligațiile asumate ale fiecărui stat membru. Sigur că trebuie să ne gândim și la viitor. Sistemul actual este unul care eh, este prea complex, eh, cu proceduri prea laborioase și eh, nu există un tratament egal pentru solicitanții de protecție internațională în fiecare stat membru. Acest lucru încurajează așa numitul asylum shopping, alegerea regimului de azil cel mai favorabil. Tocmai de aceea avem nevoie de un sistem robust nou care să ajute statele membre să ofere refugiu acelora care au nevoie de protecție și să uh, îi uh, întoarcă pe aceia care nu au un loc uh, în Europa. Tocmai de aceea, Comisia a propus o reformare a sistemului european de azil. Propunerea noastră se bazează pe norme ale dreptului internațional și este în conformitate, conformitate cu toate aspectele dreptului de azil european, eh, de la drepturile și actele eh, internaționale semnate până la regulamentul Dublin. Sunt eh, conținute standarde și garanții procedurale care exclud așa numitul asylum shopping acest nou regim este necesar de urgență. Și de aceea mă bucur că Parlamentul dumneavoastră, domnule președinte Teani, este în stare, în stare avansată de consultări și felicit președinția malteză actuală și președinția slovacă anterioară pentru eforturile de a aduce statele membre la un compromis. Este nevoie de acest compromis pentru ca noi împreună să fim uh, gata pentru această nouă fază. Domnilor și domnilor, dacă vorbim despre imigrație, nu trebuie să uităm că în spatele cifrelor se află femei, copii, bărbați care ar fi preferat să rămână acasă la ei decât uh, să o ia la drum uh, spre un exil nesigur și să se supună unor tratamente rele. Este responsabilitatea noastră a europenilor să facem ca aceste persoane să aibă un viitor mai bun acasă la ei decât să-și riște viața pe drum și să profite de ei uh, traficanți fără scrupule. Tocmai de aceea am intensificat cooperarea cu țările de origine și țările de tranzit, așa cum a spus și domnul președinte, în special cu uh, verișorii noștri, ca să zic așa, africani. Anul trecut uh, am lansat un nou cadru de parteneriat cu Africa. Lupta uh, contra traficanților a fost și ea întărită prin uh, întărirea pazii de coastă a Europolului și a misiunii Sofia în Mediterană și vreau să-i salut aici pe toți cei care fac parte din uh, aceste variate instrumente care au fost uh, înființate sau întărite. Europol, misiunea Sofia și toți cei care sunt uh, angajați în Corpul European de Paza Frontierilor și Pază de Coastă. Fac o muncă formidabilă și fără ei am fi pierduți și mulți nefericiți probabil că și-ar pierde viața. S-au luat măsuri de asemenea pentru a facilita uh, returnarea migranților uh, ilegal către țările de origine. Organizația Internațională pentru Migrație are susținerea financiară din partea Comisiei și uh, 4.000 uh, de libieni uh, care erau blocați au putut să se întoarcă acasă la ei. De asemenea, avem negocieri cu Marocul, uh, Nigeria, Tunisia și așa mai departe. 200 de milioane de euro vor fi mobilizați în 2017 pentru acțiuni în domeniul migrației în Africa de Nord, în special în Libia, dar nu numai, și în Tunisia și în Egipt. Fondul fiduciar de urgență pentru Africa a mobilizat în timp de un an 9,8 uh, uh, milioane de euro. Avem deja 108 programe care au fost uh, aprobate, Nigeria, Senegal, Sudanul de Sud printre ele. Am propus și un plan de investiții externe pentru Africa și țările vecine și sper să fie operațional uh, până în luna septembrie, deci să reacționăm rapid. Am uh, scris uh, și am recitat deja prea multe poezii despre Africa și cooperare în Europa. Acum a venit momentul faptelor, a investițiilor concrete pentru a ne realiza ambițiile. În doi ani am făcut într-adevăr foarte multe pentru a gestiona mai bine diversele aspecte ale migrației. Nu este momentul potrivit pentru a încrucișa brațele acum și să întoarcem spatele solidarității. Trebuie să completăm, să consolidăm uh, ceea ce am făcut până acum. Dacă m-ar întreba cineva dacă sunt mulțumit de tot ceea ce am făcut până astăzi, Aș spune da și nu, pentru că mai sunt încă atât de multe lucruri de făcut, dar o vom face împreună. Vă mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Comisiei, dragă Jean-Claude, pentru discursul tău și pentru Uh, susținerea pe care ai manifestat-o și angajamentul tău, în special pentru angajamentul pe care ți l-ai luat în acest domeniu. Poți conta, după cum ți-am spus-o, pe susținerea Parlamentului European. Acum am să dau cuvântul altului reprezentant, doamna Federica Mogherini, însă, înainte de a-i da cuvântul, vreau să-i mulțumesc pentru angajamentul său, pentru munca dânsei, în Africa, încercând să găsească soluții soluții uh, care să-i ajute pe cei care își părăsesc țara în sud, în deșert. Și aici avem deja un mesaj pozitiv de dat uh, pentru cei care își părăsesc țara din cauza foametei, a războiului, a terorismului. Uh, uh, avem un angajament serios uh, și Uniunea Europeană în ansamblul său, toate țările uh, membre, nu doar instituțiile europene, trebuie să o facă. Am să dau cuvântul imediat doamnei Mogherini. Vă rog. Mulțumesc, Antonio. Uh, ca și tine voi vorbi în italiană. Pentru că avem interpretare în toate limbile. Și cred că italiana se înțelege mai bine oricum decât luxemburgheza. Antonio, în primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru că ai organizat uh, întâlnirea de astăzi. Îți mulțumesc pentru că te-ai gândit să implici aici uh, toți uh, partenerii noștri, parteneri care sunt alături de noi de mult timp, pentru a vorbi despre gestiunea unui fenomen foarte complex. Pentru că nu-i vorba aici doar de a face față unei urgențe, ci de a avea un adevărat uh, parteneriat pentru ca împreună, în cele patru colțuri ale lumii, să putem gestiona unul din fenomenele cele mai complexe. Prin uh, ajutorul uh, parteneriatelor internaționale, a organizațiilor internaționale, în ultimii doi ani și jumătate am făcut eforturi și asta grație muncii tuturor. Îmi aduc aminte foarte bine și aș începe aici cu o anecdotă personală. Mi-aduc aminte de uh, ziua preliminară audierii pe care a trebuit să o fac aici uh, la Comisia AFET uh, în octombrie 2014 și mi-aduc aminte că mă dusesem în Lampedusa să văd cu ochii mei ce se întâmpla acolo, tragedia de acolo și numărul mare de victime și direct de la Lampedusa am venit până la Bruxelles. Și aveam o senzație de, un sentiment de rușine, rușine față de Uniunea Europeană, rușine pe care am simțit-o atunci când am văzut atâtea corpuri uh, care ajunseseră pe mal de o parte și de alta, după ce trecuseră prin deșert uh, ca să ajungă până acolo. Rușine și față de condițiile de primire, pentru că mi-a fost întotdeauna rușine față de toți acei morți uh, pe care ne făceam că nu îi vedem. Însă trebuie să recunoaștem și eforturile europene de a salva vieți omenești pe mare și cred că fiecare viață pe care o salvăm, care vine din Africa sau din Africa de Nord, reprezintă o mică victorie pentru noi. Așa cum spunea Jean-Claude și așa cum spunea și Antonio, înțelegem foarte bine cât de urgentă este situația. Și acceptăm de asemenea că politica migratorie și gestiunea acestui fenomen sunt o responsabilitate a Uniunii Europene. Mi-aduc aminte Era înainte o competență națională, dar iată, de ceva timp împreună am reușit să facem eforturi împreună și ne-am dat seama că aceste persoane ajung în Europa și nu într-un stat membru, de aceea avem o responsabilitate partajată născută din acest sentiment de solidaritate și toate instituțiile, toate statele membre, toți cetățenii trebuie să abordeze împreună această chestiune. Bineînțeles, mai avem multe de făcut în ceea ce privește solidaritatea europeană, Antonio și Jean-Claude au pomenit deja acest lucru. Este o batalie politică pe care trebuie să o ducem, însă este și o responsabilitate externă, pentru ca Uniunea Europeană să-și asume în sfârșit responsabilitatea. Și mi-aduc aminte de stupoarea uh, miniștrilor de afaceri externe în urmă cu câțiva ani, atunci când uh, prima oară se punea această problemă, de parcă ar fi fost uh, vorba de un fenomen extern, nu intern. Uniunea Europeană avea instrumente, instrumente puternice și variate pe care le putea folosi. În felul acesta am dezvoltat cinci acțiuni fundamentale în uh, Serviciul de Acțiune Externe a Uniunii Europene, dând dovadă de unitate între statele membre în domeniul acțiunii externe, nu interne, pentru că aici mai sunt multe de făcut uh, și aceasta printr-o manevră unită. În primul rând, trebuia să salvăm vieți pe mare, dar și în deșert, pentru că existau din ce în ce mai multe victime. De multe ori uh, îi uităm pe cei care își pierd viața în deșert. Chiar săptămâna trecută, grație autorităților din Nigeria și a Organizației Internaționale pentru Migrație și a Uniunii Europene, am reușit să salvăm împreună în jur de 100 de persoane care fuseseră abandonate în mijlocul deșertului, fără apă, fără alimente, fără nimic. Am reușit să-i salvăm, am reușit uh, să îi aducem într-un loc sigur uh, prin eforturi comune făcute între autoritățile nigeriene, această organizație pentru migrație și UE. Iată, am oferit o alternativă și anume aceea de a trăi în condiții demne și de a putea alege dacă doresc să se întoarcă acasă la ei. De asemenea, uh, paza de coastă din Libia a reușit să salveze peste 3.000 de persoane în ultima lună. Aceștia participă de asemenea în operațiunea Sofia și uh, ei au început să facă primele controle în apele teritoriale libiene, ceea ce este foarte important pentru a controla traficul, călăuzele și pentru activitățile de pescuit, pentru că pescarii trebuie să aibă din nou acces la această sursă de subzistență absolut esențială. E vorba de zeci de mii de persoane pe care le-am salvat practic în Mediterană. Nu știu dacă ați avut ocazia să vorbiți uh, cu o femeie, o femeie care a hotărât să ducă această luptă, care s-a îmbarcat uh, pe o astfel de embarcațiune șubredă uh, cu copiii ei și știm că e un lucru pe care nu-l faci pentru că vrei. Să pui în joc viața ta și a copiilor tăi înseamnă că Există un factor și factorul care te face să pleci, te împinge de acasă, e mai puternic decât uh, frica. Și vă spuneam că am uh, salvat practic zeci de mii de vieți omenește la acestor persoane care au hotărât să plece și pot să vă spun că sunt mândră de munca pe care am făcut-o alături de înaltul comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, domnul Saraj, autoritățile libiene, pentru a putea permite accesul la centrele de detenție din Libia. În acele centre de detenție, condițiile de viață sunt de-a dreptul deplorabile, și doar organizațiile internaționale, Organizația Internațională pentru Migrație și Înaltul Comisariat pot garanta niște condiții de viață mai bune. Trebuie să salvăm aceste vieți, însă trebuie să îi și protejăm. Pentru că, bineînțeles că există avantaje și pentru unii și pentru alții și important este să permitem acestor persoane să se întoarcă în mod voluntar, să le ajutăm să o facă. În patru luni uh, s-au întors uh, în Libia peste 4500 de persoane, bărbați, uh, femei și copii și în anul precedent din anul precedent până acum numărul lor a, a crescut tot timpul. De asemenea, prezența OIM în Libia este din ce în ce mai puternică. Condițiile de viață sunt foarte dificile acolo. De altfel, mulțumesc autorităților libiene pentru ajutorul pe care ni l-au dat în măsura posibilului. Și de asemenea, autoritățile nigeriene care au contribuit foarte mult, uh, foarte multe persoane s-au întors în mod voluntar în țările de origine și asta grație unui proiect finanțat de UE și de OIM. În al treilea rând, să salvăm vieți, să protejăm și să luptăm împotriva organizațiilor criminale. Este absolut esențial uh, o facem pe mare prin operațiunea Sofia. Sute de călăuze au fost arestate și trimise în fața instanței. Sute de embarcațiuni de asemenea au fost neutralizate. Însă, și aici vreau să-i mulțumesc lui Antonio pentru că a recunoscut toată munca pe care noi am făcut-o alături de Africa. În urmă cu câteva săptămâni, cu partenerii internaționali am reușit să strângem 50 de milioane de euro pentru forțele de securitate ale țărilor din Sahel, care luptau împotriva tuturor acestor traficanți. Fac trafic cu persoane, cu arme, cu droguri și așa mai departe. Iată, deci, un parteneriat important. Este esențial să oferim autonomie acestor parteneri și să luptăm în același timp împotriva criminalilor și a teroriștilor, ceea ce este foarte dificil, bineînțeles. În al patrulea rând, trebuie să vedem care este rădăcina răului, ce îi face pe toți acești oameni să-și părăsească țara. Antonio are perfectă dreptate. E vorba aici de a face investiții masive în uh, procesul de dezvoltare a continentului african din punct de vedere economic, social, securitatea, lupta împotriva terorismului, împotriva schimbării climatice, susținerea drepturilor omului și a democrației. Toate aceste elemente sunt importante pentru popoarele africane, pentru noi de asemenea și pentru vecinii noștri, pentru că până la urmă nu există un alt continent mai aproape de uh, Europa decât Africa și viceversa. Între sudul Europei și nordul Africii distanța este foarte mică, deci totul este relativ. Președinția europeană este deținută astăzi chiar de Malta, care este aproape de frontiera africană. Deci trebuie să ținem cont și de acest context geografic. Ce vreau să vă spun cu asta? Este în interesul nostru să facem investiții pe continentul african în mod durabil. Se vorbește despre un plan Marshall pentru Africa. Am putea vorbi mai degrabă de un plan european pentru Africa, pentru că avem forțe să o facem. E vorba aici de investiții private însoțite de investiții externe pe care le-am lansat și care ar permite Uh, companiilor private să facă și ele investiții pe continentul african, cu susținerea UE și a delegațiilor pe care le avem la fața locului. Și mai există un aspect, uh, dezvoltarea socială, democratică, dezvoltarea de mediu și digitală, bineînțeles. Este o responsabilitate partajată și ajung astfel la ultimul punct al intervenției mele. În ultimii ani am dezvoltat o serie de parteneriate cu țările de origine ale acestui flux migratoriu. Vă reamintiți probabil de Compact, un proiect european care a devenit astăzi o idee de de la bună. Națiunile Unite au continuat cu acest proiect și aceasta tot în logica parteneriatului. Nu ar trebui să ne facem iluzie aici, pentru că nu e vorba de o contradicție între Sud și Nord. E vorba de fenomene foarte complexe și trebuie să ne unim forțele la nivel european prin solidaritate internă, de asemenea la nivelul Mediteranei, prin cooperarea cu vecinii noștri, cu cei care se află în sudul Mediteranei, de cele două părți, cu Africa, cu acest continent care este aproape de noi, continent uh, înfrățit cu cel european și prin intermediul Națiunilor Unite ce reprezintă sistemul internațional. Doar în felul acesta putem relansa relații politice și multilaterale. E vorba de o responsabilitate partajată, nu doar de securitate și control la frontiere, ci de dezvoltare și securitate durabilă. <coughs> și în sfârșit, Uniunea Europeană este o specie cu totul diferită. Am văzut-o deja în nordul Nigeriei, este o poartă de intrare, peste 70.000 de persoane anul trecut au trecut frontiera pe acolo. Astăzi, anul acesta e vorba doar de 5.000 de persoane, migranți uh, legali. Deci, eforturile noastre au fost serioase și prin activitatea noastră am reușit să reducem acest flux. Bineînțeles că mai sunt multe de făcut, dar iată că în sfârșit după ani de zile acum am ajuns pe drumul cel bun și Uniunea Europeană alături de toate aceste instituții va continua să joace rolul. Mulțumesc! Grazie, Federica. Mulțumesc, Federica. Acum invit să ia cuvântul primul ministru al uh, Libiei, al Sarajei. Îl mulțumesc că, că a dat curs invitației lansate de Parlamentul European pentru a ne spune din perspectiva sa proprie care sunt uh, problemele, care sunt uh, nevoile specifice uneia dintre țările cele mai importante în acest context, o țară care a suferit uh, foarte mult și care suferă uh, în continuare și o țară pe care vrem să o ajutăm să uh, revină la funcția sa de puncte între Europa și Africa. Primul ministru Al Asrat are cuvântul. فخامة السيد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني معالي السيدات والسادة يطيب لي Domnule președinte, domnule președinte Tanei, doamne și domnilor, înainte de toate, permiteți-mi să-i mulțumesc președintelui Parlamentului European, domnului Tajani, pentru invitația de a participa la această adunare foarte importantă. În același timp, uh, îi mulțumim rolului pozitiv uh, pe care Parlamentul European și Uniunea Europeană până la urmă și le-au asumat aici uh, pentru a susține guvernul de conciliere națională, astfel încât să revină stabilitatea politică în țara mea. În același timp, exprim sincere mulțumiri statele membre ale Uniunii Europene care în toate domeniile încearcă să coopereze cu țara mea. Îi mulțumesc uh, îndeoseb uh, guvernului italian care ne-a uh, oferit ajutoare directe, care a sprijinit mai multe proiecte bilaterale pentru combaterea migrației ilegale. De asemenea, a intervenit în multe puncte fierbinți ale Libiei în același context. În ciuda dificultăților prin care țara mea trece în prezent, am încercat să combatem migrația și consecințele sale în, pe trei eh, nivele. O, o dimensiune umană, o dimensiune economică și o dimensiune politică. Refugiații trebuie să fie tratați eh, cu un minim de umanitate și de servicii care să le eh, ofere demnitate. Ceea ce este foarte dificil în condițiile actuale de realizat în mm, Libia. Uh, apoi, măsurile de securitate sunt foarte greu de uh, aplicat în țara noastră pentru migranți. Uh, trebuie intervenit în primul rând în țările de origine ale migranților. Trebuie oferit ajutor migranților pentru ca condițiile lor de viață și de muncă în țările de origine să fie îmbunătățite, în special pentru tineri. Vreau să mulțumesc de aceea Germaniei și Italiei pentru uh, Eh, proiectele de eh, ajutor pentru dezvoltare pe care le-au desfășurat și le desfășoară în continuare în țările de origine ale migranților eh, care, care trec prin țara mea și care ajung în țara noastră Libia prin frontierele de la sudul țării. La aceste frontiere din sud au fost instituite măsuri de protecție a frontierei înăsprite. Libia, doamne și domnilor, este o țară de tranzit pentru emigranți ilegali și suntem la fel de afectați ca și Europa. Știm care sunt consecințele negative pentru uh, toate aspectele de viață uh, pe care le înfruntă uh, și refugiații, dar le înfruntă și Libia. Și Libia nu poate purta singură povara această, acestor acestui flux de migranți, având în vedere limitările bugetare deosebite, problemele economice, um, fluxul de migrație uh, a avut consecințe nefaste până acum, uh, creșterea infracționalității, uh, răspândirea anumitor boli, activități teroriste, sporirea activității unor bande de crimă organizată care au intrat în țara mea odată cu aceste valuri de migranți. În același timp, uh, au fost uh, pierdute uh, și puse în pericol foarte multe vieți omenești, tot din cauza situației refugiaților. Un alt aspect, în special în sudul țării noastre, condițiile noastre generale de viață s-au înrăutățit de pe urma acestor migranți. Uh, Libia are 4.000 de kilometri frontieră terestră și 2.000 de kilometri frontieră maritimă. Pentru a proteja aceste frontiere este nevoie de uh, mijloace de eforturi uh, foarte mari, mijloace de care nu dispunem momentan. De aceea fac referire aici la proiectul care a fost recet convenit, un proiect concretizat printr-un acord semnat pe 23 iunie, spune vorbitorul, 2017. Um, acest acord vine să confere uh, populației din Sud uh, o mai bună situație de securitate și o mai bună pază a frontierelor de la sudul uh, Libiei. De asemenea, frontierele comune cu vecinii din sud sunt acum mai bine protejate. Este nevoie de o colaborare sporită pentru a garanta securitatea din această zonă. Acum două săptămâni am depus o cerere oficială la Națiunile Unite pentru suspendarea embargoului de pe coasta maritimă a Libiei, astfel încât să ne putem uh, îndeplini obligațiile asumate și uh, care ne revin uh, prin, privind protecția frontierei. Guvernul uh, nostru încearcă, evident, să facă tot ce este necesar pentru ca refugiații care au ajuns la noi să, poată, să se poată întoarce în țările lor de origine. Și în acest context, prioritatea zero pentru noi este păstrarea demnității și respectarea drepturilor fundamentale, drepturilor omului este foarte important să putem încheia acorduri eh, bilaterale cu țările de origine, astfel încât să nu trebuiască să primim și să-i eh, ținem la noi în tabere improvizate pe toți acești refugiați. Suntem împotriva creării eh, și construirii de tabere eh, extinse pentru refugiați, cu toate că în presă asta se relatează. Suntem împotriva acestor centre, vrem să îmbunătățim condițiile în centrele deja existente și aici Ministerul de Interne și autoritățile competente fac tot ce le stă în putință. Deci colaborarea cu toate țările eh, de origine este foarte importantă și tocmai de aceea propunem organizarea unei conferințe sub patronajul eh, Națiunilor Unite și în altul patronat al Uniunii Europene pentru discutarea acestor probleme și pentru discutarea eh, soluțiilor posibile la combaterea acestor probleme. Doamnelor și domnilor, combaterea migrației ilegale prin Libia, prin țara noastră, cu toate consecințele și fenomenele asociate, traficul de ființe umane, crima organizată, organizată trebuie să se, uh, uh, trebuie să se materializeze până la urmă în, uh, în într-un ajutor oferit Libiei pentru a combate odată pentru totdeauna acest fenomen infracțional prin care oamenii efectiv sunt traficați de aceste bande. Aceste bande de infractori trebuie oprite. Doar așa putem să ne reluăm uh, Uh, activitatea economică, să creăm noi locuri de muncă, să ne relansăm economia. Ați văzut cât de uh, tolerantă a fost uh, guvernul nostru, cât de multe sacrificii a acceptat tineretul nostru pentru ca la Tripoli să se reinstaureze securitatea și stabilitatea încet încet se revine la normalitate la Tripoli și uh, diferitele regiuni, uh, orașe, comunități au, s-au lansat pe calea unei reconcilieri, deci uh, avem premisele unei, unui progres real. Dar această șansă, această oportunitate nu trebuie pierdute și trebuie să ajungem la soluții definitive și în cele din urmă la stabilitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, signor primo ministro, per questa testimonianza. Per... Mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru această mărturie, pentru că ați recunoscut uh, ce eforturi și au făcut Uniunea Europeană și Parlamentul European. Să știți că Libia va putea întotdeauna să conteze pe ajutorul Europei și împreună vom lucra pentru a încerca să rezolvăm problemele noastre comune. Înainte de a avea cele două uh, mese de lucru, uh, aș da cuvântul reprezentanților instituțiilor, instituției noastre, Parlamentul, vă rugăm să respectați timpul pe care îl cunoașteți, avem invitații, nu putem totuși să fim foarte generoși cu timpul de uh, vorbire. Uh, îi dau uh, cuvântul doamnei Luiza Arbur, care este la Organizația Internațională pentru Migrație. Domnule președinte, excelențe, doamnelor și domnilor deputați, felicit Parlamentul European pentru organizarea acestei conferințe într-un moment pivotal pentru comunitatea internațională, care s-a lansat pe calea găsirii unei soluții globale cuprinzătoare privind migrația. Sunteți familiarizați cu acest proces eh, care eh, va avea un punct culminat eh, în conferința Global Compact din această toamnă. Azi vă rețin atenția pentru doar câteva minute pentru vă a, a, a vă evidenția câteva din elementele critice care cred că merită atenția dumneavoastră, anume tratarea cauzelor migrației, implementarea acordurilor de returnare și promovarea eh, integrării. Guvernanța crizei de migrație eh, este în curs de eh, elaborare și de maturizare în toate statele lume. Mii de persoane și-au pierdut viața în uh, ultimii ani în diferite fluxuri migratorii, 70% din ei în Marea Mediterană. În același timp, există posibilitatea pentru mii de oameni să uh, migreze dintr-o țară în altă, să se stabilească în altă țară, să-și găsească un loc de muncă sau să se întoarcă chiar în mod voluntar în lor de origine. Totuși, față de această situație, foarte mulți oameni uh, disperați comit uh, acte extreme pentru a-și salva viața. Motivația lor este uh, una care uh, este dependentă de um, condițiile de viață reale, care sunt adesea foarte complexe și multistrat. De multe ori sunt implicate conflicte armate sau persecuție directă insecuritatea alimentară, sărăcia, eh, efectele adverse ale modificărilor climatice sau combinația acestora sunt de asemenea alte cauze pentru migrație. Și uh, unii uh, chiar uh, iau mod uh, literal uh, articolul 1 din uh, Convenția privind drepturile fundamentale, conform cărea fiecare dintre noi s-a născut liber. Ei bine, nu putem să conchidem că uh, simplist că toată lumea care se află în uh, migrație migrează din cauza din motive economice sau doar pentru a găsi o viață mai bună. totuși uh, trebuie să existe măsuri de gestionare a acestui, acestei crize și, în paralel, măsuri pentru reducerea fenomenului. Declarația de la New York privind refugiații și imigrații, adoptată în septembrie anul trecut de Națiunile Unite, recunoaște că uh, migrația trebuie să fie o opțiune și nu o necesitate. Pentru a ne asigura de acest lucru, avem deja la dispoziție multe instrumente prin care putem să controlăm unii din, uh, motoare, unele din motoarele migrației de pildă implementarea uh, cadrului de reglementare Națiunilor Unite privind drepturile omului și alte instrumente de drept internațional care pot reduce uh, stresul, impulsul până la urmă care generează fluxul migratoriu. Nu, sigur că uh, acest lucru nu va eradica migrația și nici nu vrem să eradicăm migrația, ci vrem să o facilităm într-o manieră sigură, legală și reglementată. Deci nu vrea nimeni să uh, uh, curme sau să oprească uh, la zero acest fenomen. Dar trebuie să existe alte motivări privind alegerea unei destinații, pentru că pentru mulți migranți perspectiva economică e deja suficient de atractivă pentru a-și asuma anumite riscuri. Obiectivele noastre comune ar trebui să fie creșterea căilor legale de migrare, crescând astfel încrederea opiniei publice în uh, gestionarea de către stat a acestui fenomen. În același timp, trebuie să recunoaștem că în, până în 2020 Uniunea Europeană va avea un deficit de uh, lucrători în domeniul sănătății de un milion de persoane. Și în alte domenii, în alte tehnologii, situația este sim, similară. Tocmai de aceea este important uh, să existe și un sistem uh, prin așa numite uh, blue cards, carduri albastre, pentru a atrage migrație, forțe, în, prin migrație forțe de muncă calificată. În plus, trebuie să existe posibilitatea pentru reunificarea familiilor și pentru, pentru a garanta mobilitatea cu scopul educației și perfecționării. Pe de o parte, sunt provocări uh, pe care trebuie să le înfruntăm, pe de altă parte, provocările noastre interne de pe piața forței de muncă uh, trebuie să fie, și avute, uh, să fie și ele avute în vedere. Sigur că readmisiile și returnările sunt necesare în cadrul guvernanței și protecției frontierelor. Ele trebuie însă să se efectueze, de asemenea, în condiții de demnitate umană și de respectarea drepturilor omului drepturile omului nu pot, fi, uh, nu pot face obiectul unor uh, rabaturi sau uh, condiționări. Trebuie să existe garanții procedurale ferme. Legi echitabile aplicate în mod just reprezintă până la urmă o, o manifestare cheie a valorilor europene și a proiectului european. În mod ironic, tocmai Asta face atât de atractivă Europa pentru migranți. Dacă aceste valori urmează să fie erodate într-un efort zadarnic de a ține departe migranții, atunci și proiectul european, cred eu, este foarte periclitat. În final, în ce privește integrarea și sentimentul antimigranți în Europa, împărtășesc uh, îngrijorările conform cărora Uh, migranții sunt asociați cu poveri suplimentare pentru societate și ca pers uh, cu persoane care nu uh, merită a fi protejate. Să nu uităm de efectele reale și și pozitive pe care migrația le poate avea atât în țările de origine cât și în țările gazdă. Încurajez și uh, fac apel la toate statele gazdă să uh, Uh, aprecieze calitățile umane ale migranților și de a le integra. Una din, unele din cele mai prospere țări uh, din lume au fost construite au, și a pus temelia pe uh, colonii de migranți. Nu trebuie să negăm azi acest lucru. Obligațiile legale și angajamentele politice ale statelor membre ale Uniunii Europene uh, trebuie să genereze o abordare vis-a-vis -vis de migrație bazată pe solidaritate și responsabilitate partajată, indiferent de uh, uh, țările de origine uh, sau căile de tranzit. Trebuie facilitată mobilitatea umană într-o manieră sigură și umană și demnă. Aștept să colaborez, colaborez cu dumneavoastră cu toții pentru realizarea acestui obiectiv. Mulțumesc! Arbor for... Mulțumesc, uh, domnule Arbor, pentru discursul dumneavoastră. Uh, vă rog să respectați timpul alocat pentru fiecare vorbitor, pentru că la ora 4 președintele Juncker va trebui să părăsească Parlamentul și înainte de asta mai uh, participă și la o conferință de, pre- de presă. Și acum îi dau cuvântul domnului Mar- domnului Marcu la președintele Comitetului Regiunilor. Uh, Domnilor uh, președinți, doamnă înalt reprezentant, uh, stimați oaspeți, noi suntem investiți cu așteptările și um, cu încrederea cetățenilor și așadar azi mai mult decât oricând trebuie să arătăm cât de substanțial este impactul nostru asupra gestiunii migrației, asupra uh, Uh, gestionării granițelor și așa mai departe. Mă bucur că președintele Tajani a invitat astăzi mai mulți uh, uh, primari și mai mulți reprezentanți de la Comitetul Regiunilor pentru a raporta direct de pe teren în legătură cu experiența lor în gestionarea crizei, în integrarea migranților și în lupta împotriva radicalizării, inclusiv în interiorul propriilor comunități. M-am întors numai ce de la Tesalonic din Grecia, unde am avut uh, o întâlnire cu uh, autoritățile locale de la granițele răsăritene și suntem uh, multe comunități direct, direct vizate de la Catania în Italia până în comunități din Firom și așa mai departe. Toată lumea este expusă și trebuie spus că 90% dintre acești migranți uh, merg pe calea Mediteranei centrale dinspre Libia și sunt expuși unor activități de trafic și criminale. Pe de altă parte, avem Libanul și Turcia, în partea estică a Mediteranei, care trec prin circunstanțe excepționale și au nevoie de ajutor, la fel de excepțional din partea UE. Din punct de vedere al uh, legislatorilor, uh, suntem de acord că e nevoie de o reformă a sistemului de la Dublin. Uniunea Europeană, cetățenii europeni doresc o Uniune Europeană mai bună, care îi protejează mai bine și care funcționează pe baza sistemului de solidaritate. Multe orașe, multe regiuni sunt impactate direct de fluxurile de migrație, dar uh, poate să fie asta și o oportunitate pentru ele. E nevoie de solidaritate, de uh, întărirea cooperării instituționale, așa cum a propus astăzi Parlamentul European. Multe sunt de făcut, dar am și început acest uh, demers. V-aș da exemple. Munca noastră, de pildă, în relație cu Libia. Adunarea noastră a uh, inițiat un parteneriat cu uh, primarii libieni care sunt aleși democratic acolo pentru a consolida capacitățile și pentru a găsi parteneri europeni pentru omologii libieni. Avem membrii noștri din Flandra, din Murcia, din Trieste, din Vila Real, din Nicosia și în alte orașe care îi ajută activ pe colegii din Libia cu tot felul de activități practice pentru a ajuta așadar să <clears throat> dea speranță în orașele lor. În concluzie, pot să spun că atunci când vorbim despre gestionarea migrației, trebuie să vorbim și despre integrarea migranților. Activitățile locale peste tot în Europa sunt necesare, ca și munca umanitară. Și e, avem mulți voluntari și benevoli care fac acest lucru. E clar că o abordare ca la pod nu fun- poate funcționa, de aceea trebuie să avem soluții pentru fiecare, conform fiecărui sistem și cultură și iată de ce avem mulți cetățeni voluntari care lucrează uh, de a, mm, pe lângă reprezentanții aleși uh, locali. De noi depinde ca lucrurile să aibă succes pe plan uh, local și vreau să-i mulțumesc astfel încă o dată președintelui Tajani pentru această inițiativă. Suntem gata și vom continua să lucrăm împreună. Mulțumesc foarte mult! <clears throat> Domnule președinte Marcula, mă bucur că ați subliniat faptul că autoritățile locale lucrează, provinciile, comunele uh, și alte autorități și entități uh, se străduiesc uh, pentru a rezolva problema primirii migranților și refugiaților. Acum dau cuvântul Comitetului Economic și Social European, domnul Dasis, și aici e vorba de o problematică socială, cea a uh, Um, locurilor de muncă, așa cum a subliniat și doamna vicepreședinte Mogherini. Haideți să vedem ce ne spune președintele CESE. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Tajani. În primul rând vreau să salut inițiativa dumneavoastră de a organiza această mare conferință privind gestionarea migrației, o temă uh, care este un subiect foarte important în societățile noastre. Apoi vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat și pe noi, Comitetul Economic și Social, să participe activ, avem colegi în sală, așadar, la această conferință. Problematica uh, migrației este omniprezentă și discursurile uh, nu prea se bazează pe fapte reale și ne influențează peste tot în viața de toate zilele și în toate țările. CESE de multe vreme pledează <clears throat> pentru o mai bună uh, politică de migrație legală și pentru o reformă echitabilă uh, și eficientă, pentru un regim uh, de azil eficient și bazat pe solidaritate. Deci trebuie să facem o distinție între problema refugiaților și migra- acea migranților economici. Cât privește refugiații, noi europenii suntem obligați din punct de vedere moral să facem ceva pentru că e vorba aici de civilizația noastră, de libertatea noastră și de drepturile noastre fundamentale. Deci avem o datorie morală, etică, să acordăm azil acelor ființe care <clears throat> fug din calea foametei din cauza războaielor însă toate țările noastre au semnat Convenția de la Geneva din 1951. Iar această convenție, foarte interesantă, a fost uh, adoptată pentru a permite uh, refugiații din țările de est și astăzi, în mod paradoxal, țările din est nu doresc să primească refugiați. 450 de milioane de uh, locuitori sunt astăzi în Europa și am exclus aici pe britanici iar propunerea comisiei formulată în octombrie 2015 spune să se delocalizeze 160.000 de uh, solicitanți de protecție internațională, înseamnă că ar trebui să se poată accepta 0,0,35% uh, din populația europeană să sosească pe teritoriul Europei. Deci uh, e păcat că anumite țări nu dau dovadă de voință mai mare, pentru că alte țări au făcut deja acest lucru și au primit chiar milioane și milioane de persoane în căutarea protecției internaționale și vreau să le salut aici pe președintele Comisiei Europene și toată Comisia Europeană pentru că a luat inițiativa de a, de a urmări în fața Curții de Justiție Europeană Uh, toate acele state membre care nu își respectă angajamentele. Comitetul Economic și Social consideră că este necesar să existe o reformă echitabilă, eficace a sistemului comun de azile și să existe o procedură cu adevărat comună în această materie. Procedură care să aducă niște garanții fiabile Uh, suple, eficiente și îmbunătățește posibilitățile de migrație, um, de migrație legală pentru persoanele care sunt victime ale persecuțiilor. Când e vorba de migranții economici, aici este o altă poveste. Avem zeci și zeci de milioane de oameni care și-ar dori să vină în Europeană. Haideți să nu fim ipocriți. Nu putem să primim toate aceste milioane de persoane. Lucrurile trebuie spus clar. Uh, însă, având în vedere situația noastră demografică, um, avem nevoie totuși de migranți și deci nevoie de migrație uh, regulată. Cooperarea asta este importantă, pentru că ea să fie eficientă, cooperarea cu țările terțe în lupta împotriva uh, acestor flageluri și aici am fost uh, bucuros să, să le aud pe domnul președinte Juncker, dar și pe doamna Mogherini să ne spună că uh, investițiile sunt pe drum. Dincolo de aceste investiții, însă, pentru aceste țări nu trebuie să uităm dimensiunea politică și administrativă a um, prosperității în aceste țări. Trebuie deci să modificăm strategia astfel încât să avem un sprijin mai clar și mai țintit în următoarele trei domenii. Rezolvarea conflictelor și consolidarea statelor, promovarea democrației și a drepturilor omului și, în sfârșit, dezvoltarea societății civile. <clears throat> în ceea ce privește acum uh, paza de coastă, paza de frontieră europeană, nu este normal ca statelor periferice să le revină această sarcină. Astăzi e vorba de cei din sud, dar mâine pot să fie cei din nord sau din est. Nu doar aceste state, ele singure trebuie să păzească granițele Uniunii Europene, ci trebuie să existe aici un efort comun. <clears throat> Comitetul Economic și Social a salutat crearea Frontex și consolidarea acestei agenții, însă rămân lucruri de făcut, progrese care sunt legate de începuturile unei politici europene a apărării, ceea ce privește uh, primirea și integrarea refugiaților. Trebuie să existe un respect reciproc uh, între refugiați și societățile de primire, integrarea lor nu poate să fie făcută decât cu ajutorul unor politici sociale globale. Adică trebuie să se țină cont de problemele reale ale oamenilor în comunitățile respective. Și mai mult decât atât, trebuie să ne punem în locul lor. De pildă, uh, în locul uh, unui uh, șomer sau a unui pensionar care are o pensie mică sau unei, uh, unui celibatar care și-a pierdut locul de muncă, să ne punem în locul acestor oameni și să înțelegem că nu poți să inserezi armonios niște migranți într-o societate în care foarte mulți cetățeni suferă de sărăcie și de mizerie. Iar organizațiile societății civile sunt foarte importante aici, au de jucat un rol primordial pentru a uh, veghea la o mai bună înțelegere reciprocă și pentru integrarea noilor migranți. Trebuie să se țină cont de problema umanitară care este ridicată de migrație și să înțelegem criza. În 2015-2016, uh, delegațiile noastre de la aceste s-au deplasat în 19 state membre pentru a se întâlni cu cei din ONG-uri care lucrează cu migranții. Problem. Pentru a identifica problemele, nevoile, eșecurile, reușitele și uh, ce fac <coughs> diversi actori în ceea ce privește refugiații. De asemenea, trebuie să ne aducem contribuția la elaborarea politicilor UE. Noi, domnule președinte, nu pretindem că știm totul. Propunerile noastre sunt rezultatul unui dialog permanent cu toate organizațiile care reprezintă societatea civilă și propunerile noastre reprezintă sinteza tuturor punctelor de vedere exprimate puncte de vedere înțelepte, realiste, care pot fi hotărâte la nivel național și european. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, grazie caro Presidente. Ora, per concludere questa parte introduttiva, prima delle due tavole, Mulțumesc, domnule președinte. la parola all'alto commissario aggiunto. Și acum dau cuvântul altului comisar din partea Națiunilor Unite, domnul Turc, două-trei minute maxim și după aceea vicepreședintele Băncii Europene de Investiții. Grazie, senor președinte. I will try to be as brief as I can. Yesterday we had world... Domnule președinte, foarte pe scurt. Ieri am avut ocazia să prezentăm uh, stat statisticile anuale ale UNHCR și trebuie să ne reamintim că, într-adevăr, lumea trăiește un moment dificil. E vorba de 65,5 milioane de persoane care au fost uh, deplasate în urma conflictelor, a violenței și așa mai departe. Este în același timp uh, uh, important să analizăm separat aceste cifre, pentru că două treimi din aceste persoane sunt deplasate intern, deci nu vor părăsi țara. Din 17 milioane de refugiați care sunt sub analiza noastră, 84% din ei trăiesc în regiunile cele mai uh, sărace ale lumii și ei nu vin către Europa. Aș vrea să fac uh, trei reflexii aici alături de dumneavoastră, care mi se par importante. În primul rând, o adevărată realizare a omenirii a fost uh, azilul, protecția față de persoanele care au nevoie de ea. Convenția din 1951 întrupează acest, acest lucru și ea a fost uh, făcută în urma celui de-al doilea război mondial. În al doilea rând, refugiații ne reamintesc că trăim într-o lume total interdependentă. E vorba de întâlnirea dintre nivelul local și global. Mulți uh, primari uh, sunt aici uh, care lucrează la nivelul de bază în fiecare zi pentru a face tot ce e necesar pentru refugiați și migranți. Unii dintre ei consideră că refugiații sunt o amenințare pentru identitatea lor, Alții uh, care consideră asta probabil că nu s-au întâlnit niciodată cu un refugiat, deci trebuie să ne implicăm cu ei și să le arătăm că refugiații nu vor să ia nimic de la noi, că își pot aduce contribuția și o vor face dacă le dăm oportunitatea și dacă ne asigurăm că programe de integrare uh, bune sunt implementate. Deci uh, nu este o surpriză că încă din 1946 Adunarea Generală a ONU a considerat problema refugiaților ca una de importanță mondială. E clar că singurul viitor care ne așteaptă este cel al multilateralismului, pentru că fiecare nație are interesul să lucreze la nivelul unui cadru multilateral. În uh, cadrul UE, am văzut acest lucru, însă am avut multe de învățate de pe urma situației din 2015. De altfel, Cred că am venit cu o serie de propuneri față de Uniunea Europeană și față de statele membre care au intrat în detaliu în ceea ce privește sistemul comun european de azil și sistemul de acțiune externă și dorim foarte mult să cooperăm la acest nivel. La nivel uh, global, așa cum s-a spus aici, există o oportunitate unică în viață de a implementa ceea ce s-a adoptat anul trecut la New York, la summitul liderilor, prin declarația pe tema migranților și a refugiaților. Adunarea generală trebuie să ajungă la un pact global asupra refugiaților și trebuie să-l facem să funcționeze, să fie operațional. Dorim să ne implicăm alături de dumneavoastră pentru că, practic, viitorul omenirii depinde de aceasta. Mulțumesc! Thank you very much for your contribution. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră, domnule Turc, și acum uh, dau cuvântul uh, vicepreședintelui Bey. Uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte al Parlamentului European, domnule președinte al Comisiei, excelențe, Banca Europeană pentru Investiții eh, are un rol eh, asumat în gestionarea eh, măsurilor de combatere a migrației în interior și în exteriorul Uniunii Europene. Deci avem ca sarcină clădirea unei reziliențe, unei stabilități pe termen lung în țările de origine, în țările de tranzit, pentru a Uh, stăvili acest uh, uh, fenomen. Trebuie să ne folosim de toate mijlocele la dispoziție pentru a face față situației. La ABEI ne folosim competențele și cunoștințele, resursele ca fiind cea mai mare instituție financiară multilaterală care se poate ocupa de aceste chestiuni. În 2016 am semnat 84 de miliarde Uh, pentru uh, diferite proiecte de cooperare, din care 8 miliarde pentru cooperare în gestionarea frontierelor. O mare parte din aceste proiecte s-au desfășurat în uh, afara Uniunii Europene, inclusiv pentru apă potabilă disponibilă unui număr de peste 6 milioane de cetățeni. Um, au fost au fost conectați la surse regenerabile de energie peste 250.000 de gospodării, au fost uh, create peste 700.000 de uh, locuri de muncă, toate aceste uh, prestări în afara Uniunii Europene. Avem încrederea că aceste măsuri vor combate cauzele migrației, dar trebuie să facem mai mult. În Uniunea Europeană, Eh, susținem eforturile autorităților regionale și locale de a gestiona fluxurile de migrație și eh, oferim eh, programe speciale pentru statele membre prin investiții specifice pentru migrație. Susținem de pildă un proiect în landul german Brandenburg pentru construcția unor construcția unor facilități de primire a refugiaților care ulterior pot fi reconvertite în cămine studențești. În ce privește Balcanii de Vest și în vecinătatea de Sud, cu ajutorul Consiliului, am uh, dezvoltat uh, o inițiativă pentru reziliență economică. Cu sprijinul BEI uh, vor fi avute în vedere cele două regiuni vizate pentru alte 6 miliarde de euro și atragerea a peste 15 miliarde investiții noi până în 2020. Deci cu un impact de peste 35 de miliarde în următorii ani. Este un prim pas pentru uh, a materializa acest plan de investiții pentru dimensiunea externă a migrației. Recent am aprobat uh, și creditele credite pentru uh, 600 de milioane uh, în a, cu intenția de a stimula creșterea economică din uh, țările din nordul Africii și Liban. De asemenea, susținem financiar pachetul uh, ACP, în, prin care intervenim în comunitățile mai sărace dezavantajate. Este un proiect de investiții în care sunt construite locuințe, dar sunt construite și alte elemente de infrastructură pentru multe comunități rurale din Africa. Prin uh, acțiunile noastre consolidăm capacitățile Uniunii Europene de gestionare a fluxului de migrație. Această cooperare înseamnă că toate statele membre, autoritățile locale, uh, statele membre, instituțiile financiare și organizații internaționale trebuie să coopereze într-o manieră cât se poate de eficace. Banca uh, Europeană de Investiții este cea mai mare bancă internațională uh, activă în uh, multe regiuni. Avem experiența și expertiza pentru oferirea de Eh, eh, credite, microcredite, putem oferi asistență tehnică, ceea ce este foarte important pentru implementarea proiectelor de cooperare pentru dezvoltare. Și deci avem posibilitatea de a face ca toate acestea să se întâmple acum. Cu ajutorul dumneavoastră putem face mai mult pentru a aduce stabilitate și prosperitate în regiunile în care trăiesc și pe care intenționează să le părăsească aceste persoane. Vă mulțumim, domnule președinte Teane, pentru invitație și cooperare. Grazie mille, ringrazio tutti. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc tuturor uh, oaspeților noștri de frunte care au venit la această parte introductivă a acestei zile dedicată imigrației. Și vreau să mulțumesc de asemenea tuturor uh, funcționarilor Parlamentului European care au contribuit la realizarea acestui eveniment. Mulțumesc și interpreților, uh, spune domnul președinte, și mulțumesc și membrilor cabinetului meu uh, și parlamentarilor care s-au implicat activ, astfel încât să fie mai eficientă această dezbatere. Acum va avea loc o conferință uh, de presă comună între mine, doamna Mogherini și domnul Juncker. Însă avem două mese rotunde. În primul rând, gestionarea azilului și migrației, care va avea loc în această sală, va fi prezidată de către uh, Ehm, președintele Libe, domnul Moraes, și cealaltă masă rotundă va avea loc la PHS 3050, care e vis-a-vis de această sală de aici și va fi prezidată de către președinta Comisiei DEVE, doamna McAvan. Ehm, vă mulțumesc foarte mult, ehm, vă las în mâinile domnului președinte Moraes și vă mulțumesc pentru începutul acestui Drumul împreună. La revedere!